va avea loc uh, în luna iunie. Următoarea reuniune va începe mâine, joi 18 aprilie, de la orele 9 la orele 14 și apoi de la orele 15 la 17. Ordinea de zi a fost uh, făcută publică și se poate consulta pe site-ul internet al Parlamentului European uh, și cu asta am încheiat lucrările de azi.